Și acum, în conformitate cu ordinea noastră de zi, vom de discuta raportul domnului Peter Van Dalen cu privire la obiectivele strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018. Va avea mai întâi cuvântul domnul raportor Van Dalen, timp de 4 minute. Er Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ar putea fi spuse foarte multe despre politica maritimă europeană, însă nu vă voi referi la toate elementele, ci mă voi concentra pe anumite puncte, și anume importanța sectorului. 80% din comerțul mondial se face pe mare, iar flota europeană reprezintă 41% din această piață mondială. Pe piața europeană, 40% din toate bunurile sunt transportate de către nave pe mare, deci avem un sector cu o importanță crucială care trebuie să concureze pe o piață internațională. Dacă înțelegem acest lucru, atunci intervine de la sine cel de-al doilea element, și anume concurența. Știm că țările din întreaga lume folosesc diverse căi pentru a-și sprijini flota comercială. Dacă permitem același lucru și în Uniunea Europeană, doar peste câțiva ani toate navele noastre vor arbora un alt uh, drapel, din uh, un alt pavilion, din Singapore, de exemplu, sau din Asia. Și, practic, toate activitățile maritime vor fi afectate. Companiile de asigurări, uh, docurile de logistică, trainingul, facilitățile de educare, toate companiile implicate în inovare și care îmbunătățesc aspectele legate de mediul înconjurător. Deci toate acestea vor suferi de, de pe urma unor pagube majore dacă navele își vor schimba pavilionul. Deci prin raportul meu cer statelor membre să introducă un sistem de taxe, taxă pe tonaj pentru vase și niște beneficii fiscale pentru marinari și pentru armatori. Astfel, acele clastere maritime vor putea fi asigurate pe termen lung. Și am o întrebare pentru comisar și anume, când va veni Comisia Europeană cu niște reguli pentru ajutoarele de stat pentru porturile maritime? Propunerea trebuia să vină în toamnă, în toamna cărui an, eu nu știu. După părerea mea, e important ca aceste ajutoare de stat să fie cât mai transparente, să existe cât mai transparente și să existe o răspundere clară. Ce se întâmplă cu terminalurile care sunt, uh, din punct de vedere geografic, foarte asemănătoare, a, a, foarte um, apropiate de țările terțe. Deci nu avem de ce să le sprijinim, cred eu. În ceea ce privește alineatul 5, în textul în engleză se vorbește de pavilioane de conveniență. Nu știu dacă e terminologia corectă. Din câte știu eu, e un singur termen. Substandard. Nave substandard. Deci noi vrem ni, nu vrem ca aceste nave să se eschiveze de la standardele minime sociale și de mediu. E vorba de calitatea pavilionului și acel pavilion ieftin după părerea mea, nu e neapărat un pavilion de conveniență, din câte înțeleg eu. Încă un alt element cheie pentru ca acest sector să fie atrăgător uh, pentru tineret. Populația noastră îmbătrânește din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană, de aceea trebuie să facem mult mai multe pentru tineret. Și în ceea ce privește informarea tinerilor în legătură cu sectorul maritim, ar trebui să începem de la o vârstă fragidă și mă bucur să văd că armatorii au început să informeze pe copii din școlile primare în legătură cu oportunitățile pe care le pot avea de angajare în acest sector. Sunt două elemente cheie la care voi reveni cu comentarii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Vandalen, domnul Pibalx. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Vreau să mulțumesc raportorului. Uh, este un subiect important din punct de vedere politic, pentru că strategia de transport maritim după sau been used in preparing Commission's Europe 2020. 18 uh, face parte din strategia uh, UE 2020 uh, și vom elabora în curând un document în acest sens. Vezi că această strategie de transporturi se află pe primul plan a unor transformări strategice importante în Europa Eh, transportul naval este unul din punctele forte ale Europei și e eh, normal să poată profita de cuceririle noastre din trecut. E important să vedem și ce se va întâmpla pe viitor. Eh, scopul nostru principal e să asigurăm o durabilitate pe termen lung și performanța transportului maritim european. Asta înseamnă mai multă eficiență, mai multă securitate, siguranță și un transport mai ecologic. Uh, transportul maritim oferă locuri de muncă de înaltă calitate în Europa și inclusiv pentru cercetare și inovație în domeniul industrial. Avem și scopuri ecologice foarte ambițioase și Comisia a pus în accentul pe nevoia găsirii unor soluții globale, mai ales în ce privește uh, reducerea gazelor cu efect de seră. Uh, sigur că Uh, strategia a fost elaborată în principal înainte de criza economică. Apoi, uh, și vedem că și acum uh, strategia este valabilă. În acest context trebuie să punem accentul pe menținerea și îmbunătățirea măsurilor la nivel internațional pentru că ne interesează să combatem concurența ilegală, pirateria, de exemplu, nerespectarea standardelor. Sigur că Uh, soluția poate fi găsită prin dialogul cu uh, principalii noștri parteneri uh, comerciali. Salut concluziile din Comisia de Transporturi și raportul acestea și vă asigur că vom implementa strategia cât mai curând. Există o propunere de monitorizare a mm, navelor și uh, eliminarea barierelor în calea comerțului maritim. Serviciile uh, Comisiei au lucrează deja la o agendă socială pentru transportul maritim și o, in, o nouă inițiativă pe care dore, le va prezenta în 2011. Aș dori de asemenea să uh, mă refer la liniile directoare pentru uh, navigație în 2010. Pe de o parte, uh, Uh, uh, liniile directoare din 2004 nu vor expira în 2011, chiar dacă Comisia spune că vor fi revizuite într-un termen de șapte ani. Pe de altă parte, criza actuală are consecințe în domeniul navigației și trebuie, aceste consecințe trebuie abordate uh, cu grijă. În ce privește măsurile concrete pe care le pregătim, ei bine, pregătim o foaie de parcurs detaliată pentru a pune în aplicare această strategie pe care o vom publica în această vară și vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Da, mulțumesc, domnule comisar. Și acum vorbitorii în numele grupurilor politice și, în primul rând, avem, dăm cuvântul domnului Comuțacos pentru domnul din partea PPE. Mulțumesc, domnule Președinte, am ascultat cu mare interes uh, cele spuse de antevorbitorii mei și cele spuse mai ales de domnul comisar, care a avut o intervenție foarte pozitivă și are dreptate că navigația este un sector de importanță vitală pentru economia europeană. Uniunea are, sigur, toate motivele pentru a proteja rolul de prim plan jucat de acest sector, uh, însă sigur că are și interesul să-l mențină la un nivel corespunzător. De aceea, uh, domnule președinte și dragi colegi, noi trebuie să uh, ne păstrăm atât rolul nostru de prim plan uh, la nivel global și de aceea e nevoie de o strategie adecvată pentru transporturile maritime, iar raportul pe care îl discutăm noi astăzi, adoptat cu o largă majoritate în Comisia de Resort, e un uh, raport foarte bine fondat și uh, care merge în direcția corectă. Chiar și fără amendamente, textul este foarte bun și răspunde exigenței unei linii clare de acțiune. Sigur că navigația europeană astăzi se confruntă cu uh, niște provocări. Uh, e nevoie, în primul rând, de o mai mare competitivitate pentru că liberă concurență este uh, oxigenul navigației. În același timp, adesea sunt indispensabile și ajutoarele de stat, pentru că trebuie să ne confruntăm adesea uh, cu o concurență neloială din partea unor, unor state terțe, deci uh, ajutoarele publice trebuie uh, păstrate, pentru că au uh, avut uh, o contribuție la garanta uh, competitivitatea navigației și apoi uh, există și necesitatea de a ameliora, ameliora formarea profesională a lucrătorilor din sectorul maritim. Asta ar fi o a doua uh, provocare cu care ne vom confrunta. Pentru că Într-adevăr, uh, există mulți tineri implicați în acest sector, dar e nevoie de o politică de formare uh, dinamică și eu cred că uh, în acest sens raportul face propuneri foarte bune. Mulțumesc! Mulțumesc și acum e cuvântul din partea socialiștilor pentru două minute, domnul Fleckenstein. Colegii, colegi, comisar, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, suntem încântați de faptul că există o strategie pentru transportul maritim în Uniunea Europeană. Chiar dacă va trebui să mai așteptăm puțin până când o vom adopta. Raportul pe care îl dezbatem, bineînțeles, va fi preluat și integrat în agenda UE 2020. În această agendă noi fixăm deja un cadru în așa fel încât transportul maritim să devină un transport concurențial. În această strategie spunem în mod clar că există anumite condiții care trebuie să fie respectate. Condiții de mediu, norme sociale, în așa fel încât să obținem un transport maritim de calitate. Transportul maritim trebuie să respecte mediul. Este foarte clar. Pe viitor, va trebui ca acest sector de activitate să-și aducă o contribuție substanțială la lupta împotriva schimbărilor climatice. Eu aș dori să avem anumite uh, subvenții sau anumite facilități acordate porturilor ecologice. În același timp, un alt aspect deosebit de important e vorba de capacitatea concurențială a acestui sector de activitate și asta comparativ cu celelalte moduri de transport. Propunerea noastră, cred eu, merge în direcția cea bună. Comisia trebuie acum să realizeze un studiu de impact pentru a vedea care sunt cifrele concrete Va trebui să ținem seama, bineînțeles, de capacitatea noastră concurențială, dar nu trebuie să luăm măsuri care să aibă, în final, un efect contraproductiv. Și, în final, aș dori să vorbesc despre rețeaua transeuropeană și despre porturile europene de anvergură. Este foarte important acest subiect, pentru că uh, porturile acestea sunt adevărate noduri de transport și de comunicare și acestea nu își vor îndeplini rolul ce le revine decât dacă intermodalitatea este sporită. Există și alte puncte pe care le-am putea menționa, dar Deocamdată aș dori să mulțumesc colegului nostru pentru raportul pe care l-a realizat, am contribuit cu toții la acest document și v-aș ruga să păstrăm calitatea acestui raport și să nu prezentăm prea multe amendamente. Și acum are cuvântul doamna Savisar în cazul în care este în sală. Eventual cineva ar putea să ia cuvântul? Madame Paulson? E, iau. Doamna Paulson, da, bineînțeles. Mă numesc în uh, Mais. Mă numesc Meisner. Doamna Savinen mi-a transmis uh, raportul. Yeah. Yeah. Doamna Savisar m-a rugat să iau cuvântul în numele ei. Mă scuzați. Doamna Savis ar trebuia să ia cuvântul numele ALDE. Dacă dumnea ei nu este aici, trecem la următorul vorbitor, după care vă vom da cuvântul dumneavoastră. În regulă, dar și eu trebuie să vorbesc în calitate de coordonator. Iar doamna Savisar a scris un raport pe care l-a înmânat președinției. Yeah. We proceed to the next political group. Trecem la vorbitorul numele verzilor, după care dumneavoastră, doamnă Meissner, veți lua cuvântul. În regulă? Vă mulțumesc. Domnul Beset, din partea verzilor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul verzilor sprijină fără reține raportul și recomandarea făcută de domnul Van Dalen. Acest text este echilibrat, după părerea mea, și este fructul uh, colaborării strânse pe care dumnealui a știut să o facă cu celelalte grupuri politice. Susținem acest raport, deoarece acesta plasează bine mizele din politica maritimă europeană și anume o creștere mare a traficului maritim, atât la nivel internațional cât și uh, la nivel comunitar, fără ca mediul înconjurător sau domeniul social să aibă de suferit. Acest text se înscrie în logica pe care noi am dorit-o practic în toate domeniile și anume o logică a dezvoltării durabile. Acest text uh, vine cu soluții pozitive pentru ca transportul maritim până în 2018 să se poată dezvolta în cele mai bune condiții. Din acest text uh, subliniez uh, combaterea pavilioanelor de complezență sau de conveniență sau a navelor care nu respectă standarde, de asemenea combaterea pirateriei, o politică pentru o, un spațiu maritim unic european. De asemenea, se acordă o importanță conexiunilor intermodale la nivel european. E important de asemenea că se dorește o simplificare a regulilor administrative pentru intrarea și ieșirea din porturile europene. E important de asemenea faptul că se acordă importanță profesiilor din domeniu pregătirii uh, continue și e important de asemenea că se pune accentul pe mediul înconjurător. Toate acestea promovează acest sector maritim care face concurență transportului uh, aerian și rutier și noi vom sprijini întotdeauna acest domeniu. În raportul său, domnul Van Talen uh, arată clar care sunt provocările actuale, provocări pentru care transportul maritim poate fi o soluție pentru a face față încălzirii climatice. Regretăm totuși faptul că amendamentul pe care l-am înaintat noi pentru a integra sectorul transportului maritim în sistemul de schimb de cote de emisii de dioxid de carbon. Deci regretăm faptul că acest amendament nu a fost reținut, nu a fost integrat, nici comisia nu l-a votat. Din punctul nostru de vedere, niciun sector economic nu trebuie să se schiveze de la această regulă. Ca și sectorul aerian sau rutier, transportul maritim, deși emite mai puține emisii, trebuie să participe la acest efort comun de reducere a emisiilor. Vom înainta de aceea acest amendament din nou în fața adunării plenare. Vă mulțumesc, domnul Henin, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eh, dacă spunem că Uniunea Europeană are nevoie de o adevărată strategie de dezvoltare a transportului maritim, e un eufemism, pentru că e o miză majoră pentru eh, viitorul Uniunii noastre în ce privește independența alimentară, politică, economică, de protecția mediului. Ca să fim eficienți, trebuie să avem o strategie globală și care să privească construcția și reparația de nave, porturile, eh, formarea, ocuparea și securitatea respingerea eh, directivei de liberalizare a activităților portoare de către Parlamentul nostru în 2006 constituie, cred eu, elementul de bază a oricărei strategii europene pentru transporturile maritime. Parlamentul nostru invită Comisia să-și urmeze lupta împotriva abuzul pavilionelor de conveniență. Asta e un lucru bun, dar ar trebui ca această luptă să fi început deja și apoi pe fond nu e vorba de abuzul de pavilioane de conveniență care trebuie combătut, ci existența însă și a acestei practici, pentru că dacă nu, intențiile noastre frumoase în ce privește securitatea și dezvoltarea vor rămâne uh, <clears throat> doar pe hârtie. E bine să condiționăm ajutoarele de stat uh, pentru sector uh, cu obligația de a îndeplini niște criterii uh, de calitate socială și de mediu, promovarea uh, ocupării și uh, angajarea marinarilor din Uniunea Europeană, pentru că singurele distorsiuni ale concurenței nu le uh, reprezintă ajutoarele de stat, ci dumpingul social, salarial și de mediu. Cea mai bună garanție de securitate în, transport, în transporturile maritime constă în echipaje bine plătite, uh, care să beneficieze de o formare bună, care să aibă asigurări sociale și bune condiții de muncă. Uh, constat cu satisfacție că în sfârșit vorbim de formarea uh, lucrătorilor din acest domeniu de-a lungul întregii vieți, de consolidarea calificărilor profesionale și a consecințelor. Mai rămâne ca acest lucru să fie recunoscut ca un drept al tuturor lucrătorilor mării și să fie finanțat de patroni. Sunt de acord acord cu exigențele de, a, de o direcția construcției navale și a calității. <clears throat> Textul raportului, sigur, constituie, are și multe progrese, dar și multe contradicții, pentru că rămâne înscris în dogma concurenței libere și nedistorsionate și poartă amprenta presiunilor lobby-ului descărcătorilor și o filozofie prea liberală cum susținem uh, marinarii europeni, europeni dar uh, cerem și studii ca să vedem cum noile tehnologii vor putea să înlocuiască. Uh, cum să luptăm împotriva dumpingului, dar solicităm și libera circulație a salariaților care nu se bucură de aceleași drepturi în Uniunea Europeană. Cum punem pe primul plan securitatea când vedem că unii nu ezită să transporte produse uh, deosebit de periculoase pentru oameni și pentru natură, fără a le declara măcar. De, atunci vedem că mai avem multe de făcut, dar uh, trebuie să acționăm împreună pentru că este indispensabil politic maritim de... ca o bună politică maritimă de înalt nivel să treacă mai ales prin respect, respectarea uh, lucrătorilor mării care adesea își riscă, își pun în pericol viața pentru a răspunde nevoilor celorlalți. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Rosbach. Un minut și jumătate. Tak, formand. Et ambitiøst strategi... Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest document dă dovadă de ambiție, însă, după părerea mea, cred că se impun câteva comentarii. Cred că este foarte bine să îmbunătățim structura flotei noastre, însă cum ținem noi uh, cont de faptul că în trecut nivelul de securitate a fost foarte scăzut ce credeți de asemenea despre faptul că anumite nave sunt folosite pentru traficul de ființe umane? Deci controlele, după părerea mea, sunt insuficiente. Uniunea Europeană pretinde ca toate țările să aplice aceleași norme de mediu, însă uitați-vă ce se întâmplă. Navele care nu aplică aceste norme profită de pe urma acestui fapt. În ceea ce privește pirateria, nu vorbim decât de Africa, însă în apele Indoneziei problemele sunt foarte grave și armatorii europeni sunt afectați acolo. În toate apele teritoriale trebuie aplicate aceleași norme pentru a evita tragediile. Trebuie să consolidăm de asemenea și transportul de-a lungul coastelor, deci nu trebuie să-l slăbim. S-a vorbit de asemenea despre construcția navală și importanța acesteia, însă de ce nu vorbim și despre devers și despre dezmembrarea vaselor, de exemplu. Mulțumesc, domnul Marinescu, domnul. afacerile maritime europene nu pot fi privite separat de afacerile maritime internaionale. europa este un competitor important pe piaa transporturilor maritime în special în ceea ce privete transportul de pasageri i de containere. poziia uniunii europene pe piaa internaională în acest domeniu trebuie îmbunătăită îmbunătățirea calității educației marinarilor precum și îmbunătățirea condițiilor lor de activitate și de trai atât pe nave cât și în porturi și în rade pot contribui substanțial la această necesitate. industria maritimă europeană începând de la producătorii de nave și terminând cu navele de marș suferă de lipsă de forță de muncă înalt calificată companiile americane asiatice i din orientul mijlociu oferă mult mai multe facilităi decât cele europene. în aceste condiii profesionitii europeni din domeniu preferă să se angajeze la companii navale sau la armatori din dubai sau china în vreme ce navele europene sunt deservite de navigatori filipinezi i indieni. această situaie nu mai poate continua instituiile maritime din statele membre trebuie să coopereze mult mai strâns atât pentru a și armoniza curricula cât și pentru a oferi oportunități de stagiu și schimburi de experiență plătite la companiile de navigație europene. și încă un aspect referitor la securitate aspect deosebit de important și care continuă să interfereze cu bunul mers al traficului maritim mondial situația din cornul africii. salut acțiunile uh, navfor atalanta care își face datoria din plin în regiune. trebuie să recunoaștem însă că este nevoie de investiții speciale în industria de apărare pentru a pune la dispoziția militarilor nave și mijloace de intervenție mult mai performante decât eh, cele pe care le deține marina militară europeană în prezent. Mulțumesc. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc. El pentru Eh, mulțumesc, eh, domnule președinte, eh, stimați colegi, domnule comisar. Mă asociez observațiilor făcute de domnul Fleckenstein. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului raportor Van Dalen pentru un raport excelent și aș dori să subliniez anumite elemente care consider eu că sunt esențiale. În primul rând, importanța navigației maritime pentru întreaga noastră economie Există sigur o concurență la nivel global, deci uh, poziția noastră trebuie să fie menținută. În același timp, trebuie să avem transport uh, durabil, pentru că există riscul acestui schimb uh, de pavilion, care trebuie redus la minim. Trebuie să facem astfel încât ca toți să respecte aceleași reguli și de aceea, uh, sigur că va, va trebui să vedem, uh, să examinăm în detaliu chestiunea ajutorilor de stat pentru porturile noastre maritime. Apoi, în ce privește condițiile de muncă, trebuie uh, ajutați tinerii să aibă acces la locurile de muncă și asta este o problemă destul de spinoasă. Trebuie să facem mai mult pentru posibilitatea de a ajuta într-o carieră în acest domeniu inclusiv în porturi, nu doar în larg. Apoi condițiile de muncă trebuie îmbunătățite prin ratificarea convențiilor internaționale ale Organizației Maritime Internaționale și asta de, în toată lumea, nu doar de către Europa. Și apoi impactul, vreau să mă refer la impactul uh, navigației maritime asupra mediului. Sigur, e un uh, mod de transport uh, durabil, dar mai sunt încă îmbunătățiri de făcut. Totuși, Europa are un rol de frunte aici, inclusiv în negocierile la nivelul Organizației Maritime Internaționale. În concluzie, siguranța este esențială deci, dacă dorim ca uh, această profesie să atragă cât mai mulți oameni, acesta trebuie să, aceștia trebuie să poată lucra în condiții de siguranță. Elaborarea celui de-al treilea pachet uh, pentru siguranța maritimă trebuie să se încheie și în acest context, sigur că susținem uh, și misiunea Atalanta. Mulțumesc! Și acum doamna Meissner are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele grupului ALDE, aș vrea să spun că domnul Van Dalen s-a implicat pe deplin în ceea ce privește afacerile maritime. Asta e clar pentru toată lumea. Cu toții știm cât de important este acest uh, sector. Sectorul maritim, înainte de criză, a crescut mult mai mult decât alte sectoare. Traficul maritim pe mare a fost în creștere și pentru Uniunea Europeană E un sector deosebit de important și pe viitor. Bineînțeles, după criză, rata creșterii acestui sector va depinde de traficul maritim. O mare parte din acest trafic trece prin porturi, de aceea ne uităm la coridoare, la lețerele transeuropene, la ce se întâmplă în interiorul continentului. Trebuie să dezvoltăm toate acestea dacă vrem să avem un transport maritim mai atrăgător, dacă vrem ca oamenii să lucreze în acest sector. E nevoie de un sector mult mai coordonat la nivel european. Oamenii trebuie să înțeleagă ce anume îi așteaptă pe viitor în acest sector. S-a menționat deja mediul înconjurător. Transportul maritim e ecologic, emite puține emite puțin oxizi de sulf sau de azot, puțin dioxid de carbon și trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt respectate în întreaga Europa. Transportul maritim e supus uh, concurenței internaționale, asta e clar, și sper ca noi să dăm uh, dovadă de o poziție de conducere aici și să ne menținem pe această poziție. Trebuie să vedem cum se dezvoltă acest uh, sector pe viitor și de ce e nevoie de o strategie pe termen lung. Vă mulțumesc, domnul Riche are cuvântul. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, primordial de mener. Domnule comisar, e foarte important ca la nivel european să avem uh, politici ambițioase și pe termen lung în domeniul transportului maritim. Acesta trebuie să țină cont de specificitățile acestui sector și să răspundă provocărilor viitoare. Transportul maritim este un sector strategic pentru Uniunea Europeană uh, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, uh, joacă un rol important în creșterea economică și ocupare, pentru că are dimensiune internațională, mai apoi pentru că are caracter ecologic și durabil, pentru că mm, s-a reamintit aici că 80% din schimburile comerciale mondiale se fac pe mare. Uh, raportul domnului Fandală ne arată calea de urmat și fixează obiective strategice și identifică domeniile cheie de acțiune pentru politica de transport maritim al Uniunii Europene. Eh, eu doresc să insist asupra câtorva puncte pe care le-am susținut împreună cu colega mea, doamna Vlasto, în Comisia de Transporturi și să vă spun că eh, e nevoie de o acțiune europeană pentru a consolida eh, competitivitatea transportului maritim prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și posibilitatea unei cariere în acest sector fără ca astfel obiectivul de competitivitate să fie decuplat de cel al dezvoltării durabile, al unei concurențe echitabile și al siguranței. În domeniile, în domeniile de prote- protecție mediului ar trebui să se promoveze rentabilizarea costurilor externe și zone maritime de control traficul maritim probabil că va crește, deci investițiile în favoarea modernizării și a, a sporirii infrastructurilor portoare ar trebui favorizate. E important ca Parlamentul European încă astăzi să-și exprime viziunea sa pentru politică maritimă a Uniunii Europene până în 2018. Raportul domnului Van Dalen este unul excelent și a fost votat uh, cu largă majoritate în comisie și sper că va beneficia de o uh, susținere similară în plenară, uh, ceea ce ne va conferi multă forță în negocierile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Țicău are cuvântul. Două minute transportul maritim devine extrem de important pentru uniunea europeană. având în vedere că sectorul maritim se confruntă cu o concurenă mai ales globală nu numai la nivel comunitar subliniem importana creterii ponderii transportului maritim în cadrul întregii activităi de transport atât la nivel comunitar cât mai ales la nivel extracomunitar. atragem însă atenia asupra faptului că sunt încă state membre ale uniunii europene care se află pe lista neagră sau gri a memorandumului de la paris de aceea invităm statele membre i armatorii să depună eforturi pentru poziionarea pe lista albă a memorandumului de la paris. de asemenea având în vedere accidentele maritime din ultimii ani consider că este necesară înfiinarea în toate statele membre cu ieire la mare a unor centre europene pentru intervenii în situaii de accidente maritime domnule comisar profit de această ocazie de această dezbatere pentru a reitera solicitarea mea către comisie de a fructifica cât mai mult ieirea directă a uniunii europene la marea neagră zonă de o importană geostrategică deosebită. în acest sens comisia ar trebui să lanseze ca i în cazul celorlalte mări europene cereri de proiecte pentru dezvoltarea de coridoare maritime la marea neagră legătura dintre portul rotterdam i portul constana prin coridorul rin canalul main i dunăre scurtează cu patru mii de kilometri distana dintre marea nordului i marea neagră. de aceea consider i solicit comisiei i statelor membre că este necesar să accelereze implementarea proiectului prioritar numărul. optsprezece dei transportul naval este mai puin poluant parlamentul european a cerut includerea transportului naval în schema de schimb de certificate de emisie în special în cazul transportului maritim. antierele navale se confruntă cu dificultăi financiare mai ales în contextul crizei economice i financiare. astăzi reprezentanii antierelor navale nu întrevăd o soluie de depăire a actualei crize economice. sectorul maritim european se confruntă cu un deficit din ce în ce mai mare de personal navigant calificat dimensiunea socială i condiiile de muncă de care se bucură personalul navigant din uniunea europeană sunt strâns legate de competitivitatea flotei europene i consider că este necesar să se faciliteze mobilitatea lucrătorilor din domeniu fără bariere i restricii nejustificate. Mulțumesc Vă rog să repetăm timpul pe care îl avem fiecare. Nu îl văd pe domnul Kelly în sală. So that's the case. I give the floor straight to Madame Ayala. Dau cuvântul doamnei Ayala Sender atunci. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit și eu pe domnul Van Dalen și pe colegul Fleckenstein pentru această inițiativă excelentă care ne arată cât de ambițios este Parlamentul European în acest domeniu al politicii maritime. Și le mulțumesc și pentru faptul că a acceptat multe din sugestiile mele. În acest raport avem aspecte importante. Adaptarea porturilor și embarcațiunilor pentru persoanele cu mobilitate redusă, exigența de a ratifica Convenția lucrătorilor maritimi de la Organizația Internațională a Muncii, se cere ca industria să incorporeze această convenție E de asemenea important să avem o pregătire profesională la toate nivelurile pentru a combate exploatarea. Se propune de asemenea să se combată um, poluarea, se vine cu alternative pentru carburanții bunker, se, pro, se propun reduceri de sulf. Mă scuzați. De asemenea, se spune că trebuie să se utilizeze niște sisteme inteligente de transport prin satelit, prin sistemul Galileo. Se propune să se combată pirateria și să se sprijine operațiunea Atalanta. Se cere să se bunătățească de asemenea și designul navelor pentru ca acestea să fie cât mai accesibile și sigure. Mă bucur de asemenea că se recunoaște rolul porturilor în noua rețea europeană, se vorbește despre conexiunea cu porturile interioare, se vorbește despre platformele logistice și porturile ecologice. Vă mulțumesc! Începe procedura cash de ai, dragi colegi. Domnul Papa Nicolau dorește să ia cuvântul. Poftiți! Mulțumesc, domnule președinte. Πράγματι είναι εξαιρετικά, φιλόδο... εξαιρετικά φιλόδοξη η strategie. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că această strategie de care vorbim este foarte ambițioasă și orientările sale de fond sunt uh, satisfăcătoare. Uh, de asemenea, uh, sunt de acord cu ce a spus domnul Comuțacos, raportor pentru grupul nostru, dar aș vrea să, în calitate de membru al Comisiei Comisie Libe, să fac o observație. Există o inițiativă interesantă care vizează crearea unei uh, rețele de monitoraj maritim, nu denumită e-maritime. Pe baza textului Comisiei se prevede un sistem integrat de gestionare a informațiilor care ne-ar permite să uh, monitorizăm, să identificăm uh, și să interceptăm până la urmă, să nu să interceptăm, mă scuzați, ci să identificăm toate uh, vasele aflate pe mare și uh, ce anume marf, marf, mărful transportă. Uh, sigur că și Frontex are un rol de jucat în domeniul combaterii imigrației clandestine. Deci eu aș dori să întreb dacă s-a ținut cont de acest lucru sau dacă Comisia ne-ar putea spune despre, câteva cuvinte despre rolul jucat de aceste agenții. Deci dacă există competențe diferite sau dacă aceste informații nu ar trebui puse împreună pentru a avea rezultate mai bune Uh, luptând pe aceste două fronturi, deci e-maritime și Frontex. Domnul Pașcu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la două lucruri menționate de către raportor, însă despre care nu s-a vorbit. În primul rând, pirateria. Recomandările sunt bune, însă, din păcate, sunt generale prin experiența noastră ar trebui să contribuim la măsurile de autoprotecție recomandate de Organizația Maritimă Internațională, să ne bazăm pe operațiunea Atalanta și să ne dăm seama că din păcate, nu putem avea aceste operațiune, operațiuni peste tot unde operează flota noastră. E nevoie de o legătură mai clară între sectorul maritim și alte sectoare, cum ar fi cel transportului fluvial. Să ne gândim de asemenea la implicațiile râul, fluviului Dunărea și a zonei Marea Neagră. Vă mulțumesc, domnul Pașcu, doamnă Țicău. You already spoke, but if you want... deja cuvântul, însă dacă vreți să spuneți ceva. Um, chairperson, I would like to ask Mr. Commissioner... Vreau să-l întreb pe domnul comisar două lucruri. Bare se referă la uh, un raport pe care îl solicităm Comisiei Europene privind eficiența programului Marco Polo a doua întrebare se referă la posibilitatea sau mai bine zis la viitoare propuneri legislative privind creterea rolului porturilor maritime ale uniunii europene în cadrul logisticii maritime globale. Mulțumesc și mai avem uh, un vorbitor. Domnul da. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, cerut cuvântul uh, pentru că în cadrul intervenției mele am uitat să spun un lucru. Și mă refer la rolul... ergo, Rolul EMSA care are un, un, un rol foarte important și ne-am deplasat recent la sediul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă Uh, și are un rol foarte important pentru uh, navigația europeană, are nevoie de susținerea noastră și consider că competențele acestei instituții uh, sunt foarte benefice pentru transportul din întreaga Europa și, și, și pentru alte sectoare, după cum am auzit deja. De exemplu, datele uh, de care beneficiază pot fi uh, pot beneficia și Frontex. EMSA are o activitate meritorie care trebuie cunoscută, recunoscută uh, când e vorba de acest, acest tip de strategii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar Pibals pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri, a fost o dezbatere foarte interesantă și consolidează raportul excelent al domnului Van Dalen. Sigur, e, import, e destul de dificil să scrii rapoarte, să prezint strategii. Sigur, strategiile sunt un instrument, uh, e vorba de o viziune pe termen lung, dar în același timp uh, trebuie să ne concentrăm asupra unor puncte importante. Acum, uh, în colegiul comisarilor, dorim să adoptăm o foaie de parcurs pentru implementare și sperăm în curând să avem și rezultate concrete. Apoi, doresc să răspund în întrebări specifice. S-a, am fost întrebat în legătură cu ajutorul de stat pentru porturi. Aici, Comisia și cu Digi Competition și fostul comisar pentru competiție ar dori să adopte o linie generală, însă mai este nevoie de puțin timp. Nu vă pot uh, uh spune acum un calendar precis, dar uh, suntem activi. În legătură cu Marco Polo, am discutat problemele legate de aceste rețele de transport transeuropene, deci discuția uh, privitoare la Marco Polo este, are legătură cu discuția generală și în legătură cu porturile maritime. Nu dispunem de legislație în acest stagiu, dar este în curs de elaborare. Din nou mulțumesc, domnule președinte și stimați membri, pentru această dezbatere. A fost foarte de ajutor pentru comisie. Președintele, da, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și la dare contra raportorul, raportorul nostru, domnul Van Dalen. Ja, voorzitter, dank. Uh, dank ook aan alle collega's. Ik denk dat dit rapport een uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mulțumesc și eu uh, colegilor care au intervenit. Acest raport este un exemplu de bună cooperare între grupurile politice. Aș dori să mă refer la trei aspecte cheie care au fost evidențiate în uh, dezbatere. Protecția mediului. Într-adevăr, este un aspect foarte important, pentru că sectorul maritim trebuie să devină ecologic. De exemplu, mă gândesc la o taxă pe Um, carburant care poate avea rezultate uh, ecologice și sper ca Comisia să țină cont de o astfel de sugestie. Apoi s-a mai vorbit și despre aceste porturi verzi ecologice. Cu alte cuvinte, un vas, o navă care este ecologică, va fi tratată mai repede și uh, va fi uh, supusă unor taxe portoare mai ridicate, mai scăzute, îmi cer scuze. Tot uh, o idee foarte bună. Am avea un uh, sistem de stimulente și de sancțiuni. Dacă rezultatele ecologice ale unei nave sunt bune, atunci ar trebui recompensate. În caz contrar, ar trebui sancționată. Cred că e o idee foarte bună. În domeniul siguranței, un antevorbitor a spus că e nevoie de implementare rapidă a celui de-al treilea pachet maritim. Doamna Țicău a vorbit de memorandumul de înțelegere și aveți dreptate, doamnă Țicău. Într-adevăr, sistemul de inspecție este acum în curs de schimbare. El se bazează pe risc și nu pe ideea unui procentaj, a unui procent fix. Deci, încă o dată, încerc, încercăm să obținem ca uh, comportamentul bun să fie recompensat. Aș dori să vă reamintesc că Slovacia nu este încă pe uh, lista albă și e invitată să facă un uh, efort în acest sens. Și apoi se mai pune și problema manutanței și a renovării vaselor. Știm că oficiile de clasificare trebuie să fie foarte atente pentru a se asigura că nu se pierd locuri de muncă. Și, în fine, misiunea Atalanta. Recent, Forța maritimă olandeză a eliberat, eliberat un vas olandez care fusese atacat de pirați, deci ar trebui ca această misiune să primească uh, valoare adăugată și să nu o lăsăm să acționeze uh, singură. Mulțumesc Comisiei, domnului comisar și sper ca foaia dumneavoastră de parcurs să țină cont de recomandările noastre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Van Dalen. Dezbaterea pe acest punct de părere de zi a luat sfârșit. Votul va avea loc în două săptămâni în timpul mini-plenarei de la Bruxelles. Now let me to welcome Commissioner Kroes. Aș dori să-i urez bun venit, domnule comisar Kroes. Următorul punct de pe ordinea de zi